naționale a turciei de a ridica imunitatea parlamentară a o sută treizeci și opt de membri. de la bun început vreau să vă spun că avem acumulată o oarecare întârziere și cu marea majoritate a vorbitorilor uh, avem o listă destul de lungă de vorbitori au în jur de un minut v aș ruga foarte mult să căutați să vă înscrieți în acest termen pe care eu îl uh, intenționez să l respect cât mai uh, strict cu putință. deci ca atare îl rog pe domnul comisar uh, Han să ia cuvântul să deschide această dezbatere. Mr. Commissioner, you have the floor. mr president honourable members mulțumesc domnule președinte stimați eurodeputați în primul rând, vreau să-mi exprim condoleanțele pentru familiile și prietenele, prietenii victimelor recentelor atacuri teroriste din Turcia. Vreau să profit de această ocazie pentru a mulțumi de asemenea Parlamentului European pentru susținerea fermă pentru agenda noastră cuprinzătoare de cooperare cu Turcia prin rezoluția raportului 2015 pentru Turcia care a fost adoptat în aprilie. Uniunea Europeană și-a demonstrat voința de a reenergiza relațiile cu Turcia pe baza principiilor și criteriilor noastre. Noi, de partea noastră, am făcut ceea ce am promis, angajament politic, dialog la nivel înalt cu privire la energie, politică externă, securitate, lupta împotriva terorismului, economie și comerț, susținerea financiară, vorbesc despre fondul pentru refugiați. Am uh, furnizat susținerea necesară, mai mult de 250 de milioane au fost deja alocate, mai mult de 100 de milioane au fost deja plătiți. Uh, Uh, ceea ce oferă perspective refugiaților și uh, ușurează presiunile migratoare. Și, de asemenea, colaborăm pe baza indicatorilor binecunoscuți uh, din 2013, care nu s-au schimbat. Acest angajament reenergizat cu Turcia nu este o stradă cu sens unic. Se bazează pe interese comune și pe un uh, dialog deschis și constructiv și trebuie privit într-un context regional mai amplu, inclusiv uh, evoluțiile îngrijorătoare din Siria. Turcia rămâne un partener cheie în gestiunea migrației. Turcia, într-adevăr, a făcut multe pentru a ajuta pe refugiații care au nevoie de protecție, de adăpost, de mâncare și de uh, servicii sanitare. Dar, dar în același timp, stimați eurodeputați, nu vorbim de un cec în alb. Uh, sunt o serie de evoluții grave care afectează statul de drept și libertățile fundamentale din Turcia și din uh, sud-estul Turciei. Am, ne-am pronunțat foarte clar pe aceste chestiuni în raportul din 2015 privind Turcia, pe care l-ați uh, uh, votat prin rezoluția dumneavoastră. Comisia este îngrijorată, profund îngrijorată de recenta decizie a Uh, adunării parlamentare să permită ridicarea imunității parlamentare uh, unui număr foarte mare de membri ai Parlamentului. alta reprezentantă, vicepreședinta Mogherini și eu împreună, în declarația noastră comună pe 20 mai, am spus foarte clar că imunitatea trebuie să se aplice tuturor pe o bază nediscriminatoare. Aceasta este poziția clară și consecventă a poziției. Orice decizii de ridicare a imunității trebuie să se bazeze pe meritele fiecărui caz în parte, în funcție de niște criterii transparente, fără a exista emisiuni politice. Comisia a subliniat de mai multe ori faptul că acest cadru de imunitate trebuie să includă criterii specifice și obiective pentru luarea deciziilor privind ridicarea imunității, așa cum se întâmplă în toate parlamentele noastre din Uniunea Europeană. De asemenea, în mod sistematic am subliniat interpretarea problematică a cadrului juridic și a Constituției mai ales, care continuă să pună probleme și să pună uh, să pună în pericol uh, evoluția democratică din Turcia. Și dacă există niște uh, acuzații și suspiciuni de uh, fapte săvârșite, acestea trebuie să fie tratate în mod individual, uh, asigurându-se independența uh, judiciară. Uh, autoritățile judiciare din uh, Turcia trebuie să se asigure că acest uh, drept este respectat și pentru cei vizați și pentru stabilitatea țării. Statul de drept stă la baza progreselor uh, politice și economice ale Turciei. Așadar, Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape această situație. De asemenea, vom pune în discuție aceste chestiuni importante la uh, următorul dialog la nivel înalt cu Turcia și vom renoi apelul către autoritățile turce să uh, revină la standardele europene. În susținerea acestor eforturi de reformă, Comisia colaborează în acest moment la um, un ritm accelerat în pregătirea capitolelor 23 și 24. Sigur, neaducându-se atingere pozițiilor statelor membre în conformitate cu regulile existente. Considerăm că de definirea unor indicatori foarte clari în domeniul uh, justiției, libertății și securității e cea mai bună cale de a convinge Turcia că e bine să continue pe calea de apropiere către Uniunea Europeană. De aceea sunt recunoscător pentru susținerea Parlamentului în acest demers și vă mulțumesc pentru atenție. Commissioner. Um, domnule comisar. Aș dori acum să-l rog pe domnul Preda să intervină. Aveți un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ridicarea imunității unui deputat nu este ceva excepțional pentru un parlament. Toate camerele legislative fac acest lucru și noi facem asta aici la Strasburg. Dar ridicarea imunității pentru 138 de deputați e un lucru ieșit din comun. Cu atât mai mult cu cât în majoritatea cazurilor e vorba de deputați curs care sunt în opoziție cu guvernul de la Ankara. Există un semn de întrebare datorită caracterului colectiv al deciziei și impactului asupra nivelului de reprezentare a cetățenilor în Turcia. Avem dosare importante de discutat în parteneriatul cu Turcia, migranții, vizele, de capitole de negociere, însă credem că eh, doar o Turcie care respectă principiile unui stat de drept ar putea să își țină cuvântul și să fie respectată la rândul nostru de noi. Mulțumesc! Piri, minute. Thank you, Chair. domnule președinte. În această dimineață au avut loc înmormântările ofițerilor de poliție care au fost uciși în atacurile de ieri de la Istanbul. Um, condamn cu tărie aceste atacuri și vreau să exprim condoleanțe pentru familiile victimelor. Nu există nicio justificare care poate fi oferită pentru aceste atacuri oribile, dar trebuie să se facă investiții pentru a găsi o soluție justă și durabilă la problema curdă. Asta este în interesul Turciei și cetățenilor care trăiesc în sud-estul țării. Aici, în Parlament, noi suntem îngrijorați de decizia Parlamentului turc de a ridica imunitatea unui sfert dintre deputați. Este o mișcare clar, care vizează clar partidul de opoziție într-un moment critic când se înlătură reprezentarea politică a multor cetățeni care trăiesc în uh, sud-estul Turciei. Și asta e o mișcare greșită, nu pentru că credem că politicienii ar trebui să fie imuni, uh, nu pentru că nu înțelegem că Turcia se confruntă cu amenințarea terorismului, ci pentru că este împotriva tuturor principiilor democratice să uh, pui căluși oponenților din cauza părerilor politice, chiar dacă nu ești de acord cu ei. Într-un parlament uh, ales democratic, uh, dacă într-un parlament democratic nu se poate exprima o părere contrară, atunci unde se poate? Uh, mulți au văzut fotografii cu deputați care au participat la mormântările membrilor PKK. Aceste, toate aceste plângeri sunt de înțeles, dar singurul mod de a trece peste această diviziune este uitându-ne înainte. Un parlament în exil nu este soluția pentru nimic și nici operațiunile militare nu sunt o soluție. Evenimentele actuale ar putea avea un efect negativ asupra relațiilor dintre UE și Turcia. Uh, există cazuri, uh, spețe, care uh, arată cum Uh, deputați dispar în spatele grațiilor din cauza unei legislații uh, destul de bizare a turcilor în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Și este foarte clar că nu vom accepta ca deputați, jurnaliști, uh, oameni de știință să fie aruncați în închisoare pentru că și-au folosit dreptul la libera exprimare. UE trebuie să fie pregătite să contribuie la redemararea procesului de pace, dar acest proces trebuie să înceapă în Turcia. Um, și Parlamentul turc ar fi locul cel mai logic pentru asta. De aceea solicit tuturor partidelor politice din Turcia să se reunească, să aibă o poziție clară împotriva terorismului și să facă o tentativă serioasă să pună capăt acestei vărsări de sânge pentru toți cetățenii. Mulțumesc! Domnul Marias, un minut. Το καθεστώς της Τουρκίας συνεχίζει ακάθεκτα την πορεία του προς τον ολοκληρωτισμό. Mulțumesc. Regimul din Turcia calcă în picioare drepturile omului pentru că a decis să ridice imunitatea parlamentară a 138 de parlamentari care au fost aleși în mod democratic, care reprezintă 25 de milioane de oameni care trăiesc în partea curdă a Turciei. Am văzut ce s-a întâmplat și la Aia Sofia, pe care vor să o transforme într-o moschee. Am uh, trimis deja doamnei Mogherini o scrisoare prin care îi ceream să intervină și să pună capăt uh, tuturor acestor uh, uh, încercări de a transforma Aia Sofia într-o moschee. Uh, Coranul este citit acolo în fiecare zi, o insultă la adresa ortodoxiei. Trebuie să nu mai închidem ochii la această abordare a Turciei și la provocările ei în fața creștinismului. A venit momentul ca Uniunea Europeană să... Graf Lambsdorff, două minute și 30 de secunde. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, suntem cu toți parlamentari aici. Și sigur că există situații în care trebuie ridicată imunitatea unui coleg sau unei colege. Însă, ideea ca noi, ca Parlament, să alegem să se ridice imunitatea a sute de colegi datorită unor presupuse acuzații de fapte săvârșite care duc de la, de la chestiuni mici până la cele mai grave acuzații, e de neînchipuit. Niciun parlament din lume nu face așa ceva. E mai mult decât surprinzător că Marea Adunare a Turciei a făcut acest pas. Și de aceea, încă o dată m-am uitat la criteriile de la Copenhaga. Turcia este o țară care în mod oficial uh, este, uh, intenționează să devină membru al Uniunii Europene. Și în criteriile de la Copenhaga se spune că stabilitatea instituțională pentru ordinea democratică, respectul drepturilor omului, precum și respectul și protecția minorităților. Dacă un parlament se subminează el pe sine și nu mai este reprezentativ din punct de vedere democratic prin faptul că se ridică imunitatea 138 de colegi, atunci e vorba de instabilitate instituțională. Faptul că minoritățile trebuie să fie protejate, nici despre asta nu poate fi vorba, pentru că sigur că aceste măsuri se îndreaptă în primul rând împotriva minorității kurde. Și e clar, în democrațiile per, uh, parlamentare, cine este ales în mod uh, legal trebuie să poată să-și desfășoare mandatul în mod legal fără să, fie, fără să se teamă de uh, urmărire arbitrară. Să ne uităm la alte instituții din Turcia. Observăm uh, la uh, în altul Consiliu al Judecătorilor Curtea, European, Curtea Internațională de Justiție a constatat că acesta este un organ foarte politizat. Nu poate fi vorba de justiție independentă. Să ne uităm la presă. Uh, la uh, toate atacurile împotriva jurnaliștilor, să ne uităm la modul în care sindicaliștii, în momentul în care au apărut uh, în piața Taxim, în 1 mai, uh, au fost împiedicați să demonstreze. Sunt presiuni care se fac, de asemenea, autoritățile militare au libertăți foarte mari, și acum trebuie să punem o întrebare în interesul persoanelor din Turcia. Oare situația de securitate în această țară s-a îmbunătățit? Eu cred că e tocmai din potrivă. Și de aceea situația este foarte proastă din toate punctele de vedere. Uh, doamna Zimmer, trei minute. Domnule președinte, stimați colegi, tocmai acum un an Partidul HDP a înregistrat și a sărbătorit pe 7 iunie anul trecut uh, o uh, reușită electorală și tocmai atunci domnul Erdogan a semnat uh, legea care în mod uh, nediscriminatoriu ridică imunitatea a 138 de parlamentari. Nu este vorba de un act formal al unui președinte, ci e vorba de un pas intenționat pe calea către un sistem prezidențial autocratic. Um, adunarea parlamentară dominată de AKP face abuz de propria putere și își subminează în același timp propria putere, ceea ce uh, dăunează democrației în Turcia. Și am rămas fără cuvinte că în secolul 21 în Europa se poate într-un asemenea mod să se creeze un climat de intimidare și de teamă. Acest lucru nu se îndreaptă doar împotriva uh, deputaților partidului HDP. E o absurditate dacă îmi imaginez că uh, din cauza unei uh, declarații în Bundestagul din Germania, Erdogan ar cere să se facă niște cercetări în ceea ce privește pe eurodeputații de origine turcă din um, Bundestag, nu pot decât să spun că Erdogan duce o luptă împotriva deputaților care au dreptul și care își exercită dreptul la liberă exprimare în Parlament. Și dacă s-ar aplica aici în Parlament ceea ce vrea Erdogan, cel puțin trei sferturi dintre noi ne-am pierde imunitatea, pentru că e un atac asupra libertății de exprimare și a responsabilității pe care o au uh, deputații de a-și reprezenta opiniile. Mai mult de uh, 50, la, 50 dintre cei 138 uh, sunt foarte bine cunoscuți. Um, unul dintre ei a primit premiul Saharov din partea noastră, tocmai pentru că a luptat pentru libertatea de exprimare. Și alte persoane care au venit aici și care au învățat de la noi cum anume se face democrația și apoi au avut de suferit în Turcia. Eu nu cred că putem să acceptăm așa ceva. Trebuie să facem ceva. Pentru că e vorba aici de mai mult. Și de aceea, dacă comisia spune că da, trebuie să avem încredere în justiție, eu pot să vă spun că până în acest moment, sub Erdogan, în ultimele zile și uh, în ultimele săptămâni mai mult de 3700 de uh, judecători și uh, procurori uh, au fost atacați. Cum putem să spunem că uh, cum putem să vorbim de independența justiției? Eu cred că trebuie să acționăm, nu putem să acceptăm acest lucru. E vorba de libertatea noastră de a lupta pentru democrație. Valero, 2 minute și 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult. Dacă uh, ești ales în Parlamentul din Turcia, nu e dificil să depășești cele 10%, dar e foarte periculos. Poți ajunge în închisoare datorită convingerilor tale. Și aici mă refer la toate grupurile. În iunie anul trecut s-a subliniat acest lucru, dar și de curând în raportul Parlamentului privind Turcia am scris că Parlamentul se opune oricărei forme de discriminare împotriva partidelor din opoziție. Am asistat la atacuri împotriva diversilor candidați. Vedem ce s-a întâmplat cu AKP. Există uh, o mare polarizare politică, însă în luna mai, în 20 mai anul acesta, a fost luată hotărârea aceasta care permite ca deputații să fie um, supuși procedurilor penale. Aceeași lege a fost avută în vedere când am vorbit despre vize în ceea ce privește Turcia. Am vorbit despre importanța respectării libertății de exprimare și vă întreb câți dintre noi care au criticat în mod deschis uh, pe președintele turc sunt gata acum să adopte o poziție puternică și fermă în acest sens. Acum ne pronunțăm împotriva celor ce s-au întâmplat cu imunitatea parlamentarilor. Dar de ce n-am făcut același lucru când am vorbit despre vize? Parlamentul European, în raportul său, și-a exprimat preocupările în acest sens. Parlamentul European, se spune acolo, reafirmă preocuparea sa, în special pentru că există o definiție a terorismului și a propagandei organizate care nu e suficient de fermă. Mai spuneam și că Parlamentul protestează în ceea ce privește uh, tratamentul alocat pentru anumiți politicieni. Vorbim despre scandalurile din 2013. Președintele dorește încă o dată să schimbe Constituția. Victimele sunt oameni de știință, jurnaliști, parlamentari, toți cei care cred în democrație și în principiile statutului de drept. Este important să se țină în considerare toate aceste lucruri. Președintele... Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. La ce bun să votăm în Turcia? Asta se întreabă cetățenii turci. Din moment ce s-a luat această hotărâre de a-i priva pe oameni de libertatea lor, de a-i priva pe membrii Parlamentului de mandatul lor, lucrurile s-au schimbat în Turcia. Obiectivul lui Erdogan este de a deturna Constituția pentru a, în acest fel, aș consolida puterea. A amenințat să submineze puterea 138 de membri ai Parlamentului care au fost aleși și care provin în mare parte din zonele curde ale Turciei. Este o situație șocantă, o situație pe care o vedem zi de zi la știri. E vorba de încă un atac asupra drepturilor cetățenilor turci din partea președintelui lor. Cum putem permite acest lucru? Cum putem vorbi de aderarea unei asemenea țări care calcă în picioare drepturile cetățenilor săi? Nu putem să permitem ca imunitatea acestor oameni să fie ridicată. E șocant și cel mai șocant este tăcerea Europei în fața acestui. Toujours plus, monsieur Erdogan, et jusqu'à quand? Întotdeauna mai mult, domnule Dogan, și până când? După șantajul cu migranții, uh, iarăși asistăm uh, la manevrele statului lui Erdogan de a suprima opoziția de această dată. După genocidul uh, armean și cel din Siria, acum, din păcate, uh, vedem că se îndreaptă atenția sa spre Europa. Uh, genocidul uh, armean a demonstrat uh, și atunci o face încă o dată că Turcia amenință Europa. Uh, cred că ar trebui să facem față responsabilităților noastre. Ce doriți, stimați colegi, pentru Uh, a uh, pune capăt negocierilor de aderare ale Turciei. Ce credeți? Că dictatura uh, lui Erdogan este un model compatibil cu democrația noastră europeană? Mulțumesc! Domnul Sinadinos, un minut 30 de secunde. Domnule președinte, Turcia Trebuie să vorbim despre ce se întâmplă în Turcia. Turcii au furat pământul grecilor, armenilor și curzilor și istoria confirmă acest lucru. Există în continuare nenumărate exemple ale atrocităților turce. Curzii afirmă că ei locuiau în Kurdistan în timp ce turcii erau încă în Mongolia crescând cai. Acest pământ ne aparține și vom rămâne aici. Turcia modernă are o istorie de mai puțin de 100 de ani, în timp ce Kurdistanul are o istorie de peste 500 de ani. Există texte elene antice care vorbesc uh, de Kurdistan. Aici uh, reiau de asemenea amenințările pe care le-au menționat, le-a menționat Erdogan. Um, adesea se vorbește despre uciderea curzilor și despre radele orașelor. Eu aș dori să-l rog pe domnul Schulz și să-l întreb asupra cui ar impune sancțiuni, așa cum i-a impus mie sancțiuni recent, cui uh, eurodeputaților, îmi cer scuze, curzi curajoși, uh, Trebuie să protejăm democrația. Cine este mai vinovat? Culdur care a vorbit de istorie, de fapte istorice, sau turcii care l-au insultat, care, l-au, care au amenințat să-l omoare și care au comis crime împotriva civililor? Nici măcar nu au respectat monumentele Sfânt, monumentul Sfânta Sofia. Eu dedic uh, președintelui meu și protejaților săi turcii pentru că e un văzător de cărți și știe istorie. Un minut. Vielen Președintele Erdogan uh, calcă toate valorile europene în picioare. Ridicarea imunității unui sfert din uh, deputația, deputaților adunării din Turcia este un atac, un afront la adresa Uniunii Europene. De multe ori, uh, de-a lungul anilor, mulți jurnaliști au fost aruncați în închisoare și astfel vocea lor a fost redusă la tăcere. Tocmai acum se încearcă să se elimine și să se reducă la tăcere o parte a adunării naționale. În acest fel se deschide calea pentru noi adunări unde, bineînțeles, AKP-ul va câștiga majoritatea de care Erdogan are nevoie pentru a modifica Constituția. Turcia începe să devină o uh, dictatură prezidențială. Deja de mult există o clima terorii în Turcia. Este însă o problemă majoră pentru Uniunea Europeană pentru că avem nevoie de o Turcie pe care să ne putem baza ca vecini cu care putem colabora îndeaproape. Țara însă nu mai este un partener de încredere. Iată de ce trebuie să reacționăm. Trebuie, în sfârșit, să uh, oprim negocierile de aderare. Domnul Andrulakis, un minut mai întâi aș dori să îmi exprim sincerele condoleanțe familiilor victimelor recentelor atacuri teroriste din Turcia. Domnul Erdogan îndreaptă Turcia uh, spre un ev mediu uh, politic. Turcii trăiesc asta zi de zi au văzut cum imunitatea unor membri uh, ai Parlamentului a fost ridicată pentru că au fost acuzați că ar fi sprijinit terorismul. Noi nu putem să observăm doar uh, această situație, uh, să asistăm la punerea sub acuzare a uh, a deputaților turci doar pentru că sunt curzi. Nu putem asista la masacrul uh, oamenilor în uh, uh cetăți precum Musaid. Se pare că nu se respectă nici măcar Sfânta Sofia, un uh, simbol al creștinătății, ci este folosit pentru propagandă etnică. Deci trebuie să transmite un mesaj răsunător de guvernul Dogan. 30 de secunde. Meneer de comisaris, ik heb uh, goed naar u geluisterd en am ascultat cu mare atenție ce ați avut de spus. U zegt dat u de zaak op de voet zal blijven zorgen. Înțeleg că sunteți extrem de îngrijorat de această situație și că veți rămâne vigilant trebuie să vă spun că sunt extrem de îngrijorat de realismul de care dă dovadă comisia și de percepția acesteia, pentru că se pare că nu înțelege faptul că Erdogan, de fapt, a pus un căluș presei și a dat afară primul ministru și încearcă să-i dea deoparte pe oamenii din Kurdistan. A venit vremea să ascultăm vocea opoziției. 138 de membri ai Parlamentului uh, au văzut cum imunitatea lor parlamentară a fost ridicată. Este un afront la adresa drepturilor acelor oameni care exercită un mandat care le-a fost conferit prin alegeri. Dăm dovadă de două măsuri, de fapt, lucru care e complet greșit. Prin urmare, domnule comisar, aș dori să știu exact ce gândește comisia. Spuneți că sunteți uh, îngrijorați și că trebuie să fim vigilenți, dar nu e destul. Uh, felul în care totul uh, s-a pus în aplicare nu e corespunzător. Cât timp vom mai rămâne ostaticii Turciei? Când veți începe să faceți față lui Erdogan și să spuneți că nu îi dăm un cec în alb Turciei? Erdogan nu are niciun drept să își zdrobească poporul și să le zdrobească drepturile și să nu respecte drepturile fundamentale ale oamenilor. Trebuie să protejăm aceste valori. Mike. Mulțumesc, domnule președinte. Am asistat la foarte multe compromisuri din partea Comisiei și statelor membre ale valorilor pe care s-a fondat Uniunea Europeană. Ele au fost slăbite și comercializate pentru ca Turcia să ne protejeze uh, frontierele, sau cel puțin aceasta este speranța noastră. Uh, Uniunea Europeană uh, ar trebui să facă ceva dacă Uniunea Europeană, uh, dacă Turcia îndeplinește cele 72 de criterii asupra cărora s-a pus de acord împreună cu UE în 2010. Uh, uh terorismul uh, este un aspect cu care trebuie să luptăm. Uh, e clar că trebuie să ne distanțăm de folosirea violenței, însă, uh, dar opoziția trebuie să aibă ocazia să-și reprezinte votanții în mod democratic. Ridicarea în masă a imunității parlamentarilor chiar nu permite un proces democratic și are un impact disproporționat asupra membrilor HTP. Statul de drept uh, e un element cheie și vă solicit uh, ca uh, Uniunea Europeană să acționeze în conformitate cu dreptul internațional și să se asigure că Turcia face la fel. Nu ne putem permite compromisuri ulterioare nici în contextul acordului cu privire la migrație, nici în contextul reformării legislației împotriva terorismului și nu pentru că Uniunea Europeană trebuie să rămână credibilă dacă dorește să conducă lume. Hagi Georgiu, un minut Mulțumesc. Aș dori și eu să-mi exprim condoleanțele pentru victimele atacului terorist de ieri. Nu există nicio explicație pentru asemenea acte groaznice. Însă, ceea ce face domnul Erdogan se aseamănă cu prezența unei adevărate bombe la însăși fundamentele Republicii Turce. Oamenii sunt persecutați la ei acasă și obiectivul este de a stăpâni populația curdă. Uniunea Europeană, prin urmare, trebuie să dea dovadă de demnitate față de ea însăși, față de noi înșine. Nu putem lăsa impresia că acceptăm că Turcia să primească 3 milioane de refugiați și să folosească acest lucru drept uh, șantaj față de Uniunea Europeană. Trebuie să trimitem un mesaj clar lui Erdogan și anume că ceea ce face e să-și distrugă relațiile cu Uniunea Europeană. Doamna Keller, E clar că ridicarea imunității a vizat pe membrii partidului HDP și ideea ar fi uh, să li se pună uh, căluș acestor membri sau chiar partidului e o manevră total nedemocrată și uh, incriminează un partid democrat uh, care reprezintă o mare parte a populației uh, și votanților. Uh, și nu doar curzii au votat pentru acest partid, ci și turcii care au crezut într-un alt viitor pentru Turcia. Sunt mulți care au protestat pentru vieți mai bune, pentru drepturile omului, pentru libertatea de expresie, pentru toate aceste lucruri pe care spunem noi că încercăm să le susținem. Deci trebuie să susținem pe acești oameni. E o mare rușine că conflictul curd din nou a fost deschis. E de asemenea un mare păcat pentru că chiar Erdogan era pe cale să găsească o soluție durabilă, iar acum ne-am întors de unde am plecat, sute de civili au murit, uh, uh, case sunt bombardate și așa clar nu putem lupta cu terorismul. Din contră, e o mare pierdere că s-a pierdut uh, acest uh, proces de pace, trebuie să spun. Iar Uniunea Europeană, dar chiar și statele membre, trebuie să fie foarte ferme în reacțiile lor, trebuie să fim foarte clari în legătură cu valorile pe care încercăm să le reprezentăm. N-ar trebui să tăcem atunci când cei care încearcă să vorbească sunt reduși la tăcere. Am făcut multe greșeli în trecut uh, ca un Europeană, dar și în calitate de state membre. Am uh, făcut astfel încât Erdogan să capete putere. N-ar trebui să repetăm aceleași greșeli, ci ar trebui să-i susținem pe cei uh, care apără aceleași valori ca și noi. Așa putem să lucrăm pentru o Turcie mai bună. Bermaier, un minut. Domnule președinte, vă mulțumesc. Se spune că ar trebui să plătim prețul oricare ar fi în acest fel justifică Erdogan ridicarea imunității a 120, 138 de parlamentari pe 20 mai. Însă, uh, pe lângă toate acestea, noi facem uh, cu acest om și o înțelegere în ceea ce privește refugiații, dar ignorăm faptul că acest om calcă în picioare principiile democrației, promite mai mulți bani și în acest fel Erdogan capătă și mai multă marjă de manevră. Uh, revenim uh, la cele spuse de Merkel prin afirmațiile ei aberante va duce Europa în pragul catastrofei. Iar acum Erdogan amenință Uniunea cu noi valuri de refugiați, îi uh, amenință Germania cu mobilizarea turcilor de acolo. Iar uh, uh, în ceea ce privește genocidul armenian și acolo există o problemă considerabilă, vă rog, Europa trebuie să se trezească. Corvin Miche, un minut 30 de secunde. Mulțumesc, stimate domnule președinte. Prijunt la temu Bernadetta Devlin została skazana na dożywocie. Bernadetta Devlin a fost condamnată la închisoare pe viață și a fost dusă cu mașina la Camera Reprezentanților din Marea Britanie. Cu a zeci de ani de zile în urmă, Adolf Hitler și-a lipsit opoziția de drepturi. Câte luni mai târziu, partidele de opoziție au regretat că nu s-au opus, pentru că Hitler a pus mâna pe majoritate absolută în acest moment, domnul Erdogan a distrus două partide de opoziție, dar are o majoritate care îi permite să facă ce vrea și cele două partide care l-au sprijinit au să o regrete. Întrebarea care se pune acum este de ce noi, Uniunea Europeană, îl sprijinim pe domnul Erdogan și nu văd decât un răspuns din cele 30 de miliarde pe care le-a primit, probabil câteva le-a trimis înapoi către conducătorii europeni care negociază cu el. Declarația din Bundestag a arătat foarte clar că influența doamnei Merkel nu e așa cum ne închipuiam noi. Și deputații germani au făcut ce au vrut și au acuzat Turcia. Așa se face. Ne-au arătat calea de urmat ce face domnul Erdogan e o amenințare pentru întreaga Europa, pentru că Turcia poate amenința Europa. Doamna, doamna Șoidrova, un minut. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, domnule comisar. Cred că astăzi răspunsul dumneavoastră a fost necorespunzător. Ce aștept eu de la Comisia Europeană? Aștept un refuz clar în fața pașilor președintelui turc care limită democrația și drepturile în Turcia și spun uh, asta în calitatea cuiva care era în favoarea aderării Turciei la Uniunea Europeană și în favoarea acordului cu Turcia. Este vorba de un atac la adresa partidului Procur, de asemenea rușinoasă este reacția Partidului Republican. Dacă Uniunea Europeană dorește să aibă un regim uh, fără vize cu Turcia, atunci Turcia trebuie să dovedească că respectă anumite principii de bază ale democrației. În caz contrar, Uniunea Europeană nu mai poate continua negocierea. Car din partea domnului Șoni. Acceptați? Ok. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie, domnule președinte. Mă adresez dumneavoastră, doamnă. Tână, trimiteți un mesaj foarte puternic, pot fi de acord cu acesta și cred că în această sală și alți vorbitori s-au pronunțat foarte tranșant, nu doar vis-a-vis de Comisie, ci și vis a -vis de Turcia. Fiind spuse tot acestea, există un uh, stat membru al Uniunii Europene, și anume Ungaria. Domnul Victor Orban este uh, șeful guvernului și dânsul a dat uh, drept exemplu de urmat, l-a dat atât pe domnul Erdogan cât și pe domnul Putin. Și mă întreb când veți răspunde unei asemenea declarații. Ano, já tedy odpovím na tuto vaši otázku. Am să răspund la întrebarea dumneavoastră. După părerea mea, domnul Putin nu este un exemplu demn de urmat, iar domnul Erdogan cu atât mai puțin pentru că limitează democrația. Domnul Holzer, un minut. Stimate colege și colegi, imunitatea parlamentară este un bun Uh, din cele mai prețioase care există într-o democrație, iar uh, ridicarea acesteia trebuie să se facă doar în situații excepționale după verificarea circumstanțelor. Evenimentele din aceste zile sunt extrem de îngrijorătoare pentru că uh, poartă caracterul unei pedepse colective. În această pedepsă se regăsesc tipuri cunoscute persoane care eh, doar în urmă cu câteva săptămâni au fost invitați la noi în sală sau chiar cineva care a fost timp de 10 ani membru al acestei instituții. Mulți dintre noi își amintesc încă discuțiile cu acești oameni care solicitau o rezolvare pașnică a soluției, a problemei curde. Stanoc, un minut 30 de secunde. Mr. President, stripping parliamentary immunity ridicarea imunității parlamentare a unor politicieni uh, care se confruntă cu o anchetă penală e un lucru pe care în mod normal îl salutăm. Din nefericire, în acest caz, motivația pare a fi pur politic, un fel de pedeapsă colectivă menită în principal a slăbi partidul curzilor, HDP. Domnul Erdogan vede în ei niște intermediari ai PKK-ului care luptă împotriva turcilor în partea de vest a Turciei. Domnul Erdogan vrea puteri nelimitate pe măsura palatului de sultan pe care și l-a construit. Pentru a avea numărul de locuri în Parlament care să-i permită să modifice Constituția, face tot ce îi trece prin minte. A scăpat de un prim-ministru și acum caută suport în afara propriului partid. după 20 de ani și liderul partidului rival naționalist slăbește, pare că Erdogan, pare că Erdogan ar fi reușit să facă un acord cu acest lider, fost adversar, în schimbul sprijinului pe care îl va acorda pe viitor. Democrația și statul de drept sunt amenințate acum în Turcia, este ultima manevră într-un joc de durată menit a submina aceste valori. Pentru că Erdogan are o agendă de autocrat. Turcia, ca țară candidată, contribuie mult, chiar la Uniunea Europeană. Este un aliat NATO, este un partener important în încercarea de a stabili fluxul migratoriu. Dar Erdogan își transformă țara în ceva ce nu mai seamă de, deloc cu democrație de acum două decenii. Spoštovani, procesi proti poslancem, ki se začnejo z grobimi verbalnimi napadi. Mulțumesc. Acest proces împotriva deputaților care începe cu atacuri, cu acuzații de complot. Toate aceste lucruri prefigurează concentrarea puterii într-o singură mână. Asta se întâmplă în Turcia acum, asta se întâmplă cu partenerul nostru strategic. Ridicarea imunității parlamentare nu face decât să agraveze un fenomen care trebuie denunțat. Avem nevoie de Turcia Turcia atât de grav afectată de terorism, de probleme generale din regiune, probleme care ne afectează deopotrivă și pe noi. Cea mai gravă provocare a lui Erdogan ne impune o denunțare a regimului din Turcia și trebuie să ne întrebăm dacă mai este oare timp să redefinim interesele noastre comune. Aliații noștri monsieur le président hier 7 juin un an jour pour jour après. ieri 7 iunie exact la un an de după alegeri legislative recep erdogan a propus revizuirea Constituției și ridicarea imunității parlamentare a 138 de deputați turci, printre care majoritatea deputaților HDP, 53 din 59. Erdogan vrea să arate că are lucrurile sub control, dar care e prețul? Deja s-au spus multe, însă într-adevăr s-a trecut peste o limită clară. aderarea la Uniunea Europeană nu-l mai preocupă pe președintele turc. Nu de mult, în 1995, i-am acordat premiul Zaharov unei distinse reprezentante a Turciei. Acum, aceasta este în închisoare. Crima acestor deținuți este faptul că și-au exercitat libertatea de expresie. Noi, ca parlamentari, nu putem rămâne tăcuți. Fac un apel la solidaritatea dumneavoastră pentru ca individual să denunțăm abuzurile împotriva acestor parlamentari și trebuie să acționăm. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ieri, mai precis, pentru prima dată în istorie, un partid kurd a intrat drept grup politic în Parlamentul, cu, în parlamentul turc cu 13%. Uh, după aceea, după un an, în urma unei campanii de defăimare și în urma unor noi alegeri în noiembrie, situația a luat o turnură de 180 de grade. Ieri, domnul Erdogan a afirmat, uh, a semnat reforma constituțională care permite ridicarea imunității a unor uh, deputați. Drept consecință, în primul rând, 50 de deputați vor face obiectul noi anchete uh, Uh, judecătorești. Într-un an am trecut de la o deschidere democratică la speranța unui proces de pace și uh, de la mesaje pozitive din partea Turciei la un conflict armat, la agravarea uh, și la un adevărat atac asupra drepturilor democratice. În Turcia de astăzi, clivajul este evident. Ultimul cuvânt îi revine societății publice alternativă democratică un proiect politic. Trebuie să luptăm pentru democrație. La paz internă. Domnule Pitideus, un minut și 30 de secunde. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Cu câteva zile în urmă, în Parlamentul turc, s-a decis ridicarea imunității a 138 de parlamentari, dintre care 103 membri ai HDP-ului, a treia politică, a forță politică din țară. De ce? Pentru că au cerut ca armata turcă să-și sisteze operațiunile în partea de sud-est a țării și au dorit începerea unor negocieri de pace. Însă președintele Erdogan spune că îi va aduce în fața justiției sub acuzația de terorism. Vrea să-i pace la închisoare vrea ca acest partid să-și piardă orice influență politică. Această acțiune a unui dictator turc este antidemocratică și va duce la o escaladare a violenței într-o situație deja atât de tensionată. Însă, întrebarea e, de ce sunteți atât de surprinși de ceea ce s-a întâmplat? Până acum l-ați acceptat. Ați acceptat șantajului. Chiar și acum vă târguiți cu el, vreți să cooperați. Căutând o soluție, o șazisă soluție la criza uh, uh, migratorie. Și guvernul Samaras a făcut același lucru pe care îl face și Erdogan. ați acceptat trimiterea în închisoare a unor lideri politici și reprezentanți ai celui de-al treilea partid din Grecia. Și iar acum Erdogan își bate joc de dumneavoastră. Dacă v-ar întreba domnul Erdogan acest lucru, care e răspunsul? Există vreo urmă de hotărâre, de decență? Vreo urmă de curaj? Îi amenințăm cu întreruperea negocierilor. Domnul Ștetina, mulțumesc foarte mult. Europa are nevoie de Turcia și Turcia are nevoie de Europa. Însă, ambii parteneri trebuie să respecte regulile jocului, iar acest lucru nu se întâmplă la ora actuală. Modificarea Constituției uh, turcești, care va duce la ridicarea imunității pentru o mare parte a deputaților uh, din adunarea națională turcă, are o motivație politică clară. Este un pas grav care va avea repercursiuni serioase în viitor. Una din condițiile pentru ca Turcia să primească, să beneficieze de pe urma regimului fără vize este modificarea legislației din motiv că sau se urmărea ca în acest fel de um, guvernul să nu poată persecuta uh, um, aleși în mod uh, direct, în mod democratic. Ce am văzut ieri în centrul uh, Istanbulului este însă o consecință a politicii guvernului care se opune intereselor economice a Turciei. Un minut și 30 de secunde. Gracias, presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi îmi pare rău că această dezbatere are loc tocmai la o zi după groaznicul atentat care a lovit încă o dată Istanbulul ieri, așa că primele mele cuvinte trebuie să fie uh, de condoleanțe pentru victime și să conștientizăm că Turcia se confruntă cu o problemă gravă în ceea ce privește terorismul. Lupta împotriva terorismului trebuie să continue, însă nu trebuie să se facă niciodată pe spezele democrației și ale libertății. Și acesta este mesajul că Luptăm împotriva terorismului, respectând însă democrația și libertățile cetățenești. În acest sens vin vești foarte proaste din Turcia în ultimul an, foarte proaste. Deriva autoritară a lui Erdogan este un lucru deja dovedit dovedit, persecută ziariști, juriști. De altfel, mesajul foarte jignitor adresat tuturor femeilor turce pe care chiar ieri președintele Erdogan l-a lansat și felul în care folosește imunitatea parlamentară într-un mod foarte politizat trebuie să ne îngrijoreze pe noi toți, trebuie să, ne, să fim cât se poate neîngrijorați de deteriorarea statului de drept în Turcia. Erdogan ar trebui să revină la calea democrației, a dialogului și la uh, construcția spre pace. Iată de ce trebuie să se îndrepte spre prietena Uniunea Europeană. Nu mai poate continua așa. Mulțumesc. Domnul Henkel, un minut. Domnule președinte, din, cei, uh, din cele aproape 60 de state islamice, Turcia a fost uh, unul din puținele state care se afla pe drumul uh, democrației înspre uh, calea progresului de a uh, realiza egalitatea de drepturilor de gen. Însă Turcia a părăsit acest drum în tocmai ca și orice dictator e nevoie de un dușman și Erdogan a găsit acest dușman în curzi. Iată de ce trebuie să se distanțeze de organizația teroristă PKK. acești uh, uh teroriști uh, au ucis turci și curzi, însă sunt, uh, e o situație mult prea ușoară pentru Erdogan, în acest fel își găsește dușmanul mult prea ușor și poate crea o dictatură nu doar în detrimentul curzilor, ci în detrimentul tuturor turcilor. Domnul Crisogonos, un minut. Το ημιαυταρχικό καθεστώς της Τουρκίας Mulțumesc, domnule președinte. Regimul semiautocrat din Turcia se îndepărtează de modelul parlamentar și se transformă într-o dictatură pe față. Erdogan și subordonații săi joacă cartea uri pentru a-și consolida propria poziție. El organizează sărbători ale URI celebrând chipurile războaiele bizantine, căderea Constantinopolului cu aproape 600 de ani în urmă. Recurge la ura otomanilor împotriva armenilor și altor creștini pentru a justifica un genocid comis cu 100 de ani în urmă. Acum se întoarce împotriva minorității curde din provinciile de sud-est, și îi pedepsește pe deputații HDP-ului pentru a duce opoziția la tăcere. Uniunea Europeană trebuie să recurgă la sancțiuni împotriva domnului Erdogan. Doamna Lunacek, data de 7 iunie este o dată simbolică. Este o dată în care curzii au intrat în Parlament cu 13%. Curzii au votat pentru acest partid, dar nu numai ei, ci alții progresiști liberali care doreau o soluție la conflictul între Ankara și curzi. Nu este întâmplător așadar că tocmai ieri Erdogan a semnat o lege care permite ca um, acești 138 de deputați a căror imunitate a fost ridicată într-un mod atât de, de nedemocratic să fie aduși în justiție lui Erdogan îi se pare potrivit să corecteze în acest fel rezultatul electoral de anul trecut. Însă este o lovitură dură la adresa democrației din Turcia. Eu rog Comisia să facă în acest fel încât Turciei să nu îi se permită o scurtătură înspre liberalizarea vizelor este foarte clar că trebuie să nu ne bazăm pe Turcia. Nu ne putem baza pe Turcia să ne rezolve problemele cu refugiații și criza de solidaritate. Domnul Kefaloianis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi exprim uh, sincerele condoleanțe și îngrijorări în legătură cu ultimele atacuri teroriste din uh, centrul uh, Istanbulului. De asemenea, aș dori, aș dori să-mi exprim îngrijorarea și tristețea pentru că pentru prima dată din 1934 încoace, după 82 de ani, guvernul turc permite citirea Coranului în timpul Ramadanului în uh, interiorul uh, Agia Sofia. Acesta este un monument uh, de patrimoniu internațional protejat de UNESCO. Noi ne dorim o Turcie democrată, noi ne dorim o Turcie care să stabilizeze regiunea, ne dorim o Turcie care să ofere securitate și prosperitate poporului său. Însă, Turcia se distanțează de democrație, de fapt, și alunecă spre un stat autoritar cu elemente islamiste și se îndepărtează de valorile democrate ale Europene. Ifica di ieri dell'emendamento costituzionale presentato. Domnul Benifei. A fost prezentat ieri un amendament uh, constituțional de către AKP pentru ridicarea selectivă a imunității parlamentare. Este o situație extrem de îngrijorătoare iar uh, președintele Dogan a vorbit despre un pas istoric pentru țara sa. Clar, așa stau lucrurile, pentru că se încalcă toate valorile pe care Uniunea Europeană le păzește și le promovează. Este absolut esențial așadar să ne reamintim că am câteva săptămâni am semnat o scrisoare încercând să evităm ca asta să se întâmple, încercând să aducem la rațiune pe domnul Erdogan. Cred că ar trebui să existe o desfășurare suplimentară uh, a serviciilor secrete care să combată terorismul, uh, uh, dar poate că acesta este un pas în direcția greșită Aș dori să-mi exprim uh, condoleanțele și eu pentru atacurile teroriste care s-au petrecut recent în Turcia, însă vorbim despre un pas înapoi care nu va ajuta la cooperare. Un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Încă o dată, Turcia, sub oblăduirea lui Erdogan, a dovedit că nu are nici cel mai mic respect pentru principiile democratice. Turcia nu își are locul în Uniunea Europeană. Ridicarea imunității a 138 de deputați din Turcia reprezintă o lovitură împotriva democrației. Este vorba de o epurare, e o încercare de a elimina partidul pro-curd din Parlamentul turcesc. Nu m-ar mira dacă în cele din urmă se ajunge la un război civil în Turcia după atacuri repetate de diferite feluri. Cred că ar trebui să îl oprim pe Erdogan. Comisia și Consiliul ar trebui să revoce clauza referitoare la drepturile omului și să înghețe negocierile cu Turcia. Uniunea Europeană trebuie să apere valorile democratice. A venit momentul să luăm măsuri și să dovedim că Turcia nu poate fi partenerul nostru. Gracias, presidente no es solo un ataque contra... Domnul Juaristi Abaunț, uh, nu e vorba doar de un atac asupra 138 de deputați, ci este un atac asupra fărâmelor uh, de uh, regim democratic care au rămas în Turcia. S-a spus deja, doamna Zimmer, Turcia calcă în picioare democrația, iar acest parlament ar trebui să trimită un mesaj foarte clar, nu doar împotriva lui, lui Erdogan, ci și în favoarea acestor, acestor deputați și în favoarea forțelor care încearcă să deschidă o dezbatere democratică în Turcia. Este esențial pentru că Erdogan și armata um, asfixiază această posibilitate cu atât mai mult în urma acestei lovituri de stat cu caracter administrativ. Uniunea Europeană este îngrijorată, însă avem nevoie de mult mai mult cu acordul cu Turcia. Uh, Uh, prin acordul acesta, statele membre îi dau bani și legitimitatea lui Erdogan, însă nu spun nimic în fața condițiilor deplorabile în care trăiesc acești oameni prinși în Turcia și în fața masacrului la care s-a spus poporul turc, uh, poporul curd. Îmi Minut. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, chiar dacă Pentru mine această evoluție este înspăimântătoare, inacceptabilă, este uh, absolut necesar ca instituția noastră să se pronunțe. Atunci când 138 de deputați, mai ales uh, aleși democratic ai opoziției, își văd imunitatea parlamentară ridicată, atunci când cei care aparțin unor minorități politice sunt excluși din Parlament, care nu își pot exercita mandatul atunci când forțele opoziției sunt reduse la tăcere în așa măsură, atunci acest lucru nu are nimic de a face cu valorile noastre democratice, cu principiile noastre. Este ireconciliabil. Iată de ce trebuie să spunem că Turcia este pe calea greșită nu mai există iertare. Na Gomes, un minut. La da democrație, au stat direct în Turcia, sucedem-se. Mulțumesc. Încălcările la adresa statului de drept în Turcia se succed. Atacurile teroriste de la uh, Istanbul de ieri trebuie condamnate ferm. În loc să retragă imunitatea celor 138 uh, de uh, deputați uh, turci, uh, Erdogan ar fi putut să facă altceva. Guvernul uh, turc și Erdogan atacă dur criteriile de la Copenhaga, atacă dur democrația și Parlamentul democratic ales. se dau uh, publicității rapoarte care ignoră uh, problemele cu democrația din Turcia. Ni se spune mereu că țara este sigură, că îndeplinește toate condițiile, însă uh, aici dezbatem în loc să răspundem la aceste probleme. Doamna Michels, un minut. Ă? Vă mulțumesc, stimați colegi și colegi cum re- reacționează eurodeputații în fața privării de competența Parlamentului turc. Jurnalistul Jean Dündar își descrie țara în felul următor. Poți face comerț liber în, uh, și poți acționa liber în Turcia atunci când ești dispus să plătești prețul pentru aceasta. Acum în Turcia, îndeoseb din partea ADP, vine o lege uh, groaznică pentru că este țintită împotriva libertăților, mai ales împotriva libertății de a uh, demonstra. Acum nu mai putem uh, tăcea pentru că prin tăcerea Consiliului și a Comisiei acționăm. Îi negăm Parlamentului acordul nostru pentru liberalizarea regimului de vize cu Turcia. Pe de altă parte, deputații din Turcia au nevoie de sprijin imediat. În uh, Bundestagul german există un uh, proiect și anume că parlamentarii protejează pe parlamentari. Dragi colegi, haideți să creăm un asemenea proiect și aici și să sprijinim în acest fel speranța înspre democrație în Turcia. Mavrides, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, regulile statului de drept și ale democrației uh, au fost uh, terfelite de mult în uh, Turcia. Acum dezbatem ceva mai mult și mai grav, mult mai grav. Asistăm la un genocid tacit în anumite provincii ale Turciei, provincii locuite majoritar de curzi, unde se petrec zeci de crime cu foarte multe victime. Acum Erdogan uh, ridică imunitatea opoziției. HDP, singura structură de opoziție, este vizată, iar opoziția, mai ales cea curdă, reacționează pașnic, în ciuda man uh, manevrelor agresive ale lui Erdogan. Unii dintre ei și unii dintre noi suntem gata să oferim solidaritate uh, individuală uh, parlamentarilor uh, curzi. Minut. Dragi colegi, domnule comisar, dezbaterea de astăzi confirmă pe deplin observațiile mele trecute am uh, îndulcit și am uh, ignorat evenimentele tragice din Turcia în numele unor interese financiare și în urma unor obiective meschine din considerente domestice. Criza refugiaților a fost denunțată de ONU, a denunțat toleranța pe care am dovedit-o față de Erdogan, toleranța care a permis să creeze o adevărată rețea de persecuție împotriva oricărei opoziții, împotriva um, oponenților politici, jurnaliștilor și așa mai departe. Aceasta este țara care pentru dumneavoastră este sigură și cu care negociați. Trebuie să ne opunem persecuției la care sunt supuși deputații curzi. Nu e însă vorba de un incident izolat, domnule comisarie. Face parte dintr-un plan mult mai amplu al Erdogan. Lucrurile se vor deteriora în curând afectând întreaga regiune. Trebuie să vă, reviziți, să vă revizuiți politica, chiar să luați în calcul impunerea unor sancțiuni. Vă mulțumesc. Pier Antonio, un minut și 30 de secunde. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. După ridicarea imunității și după ce s-a respins uh, de către Curtea Constituțională solicitarea uh, AKP, putem vedea că se încearcă schimbarea uh, fizionomiei puterii pentru a o concentra în mâinile lui Erdogan. Comisia trebuie să treacă dincolo de ambiguitatea arătată în relațiile cu Turcia pentru că avem o responsabilitate să facem tot posibilul în cadrul negocierilor pentru a împiedica această tendință. Nu putem să vorbim doar despre stabilizare și să dăm bani pentru gestionarea fluxului de migranți unei țări care nu are democrație. Trebuie să existe condiționalități în, pentru respectarea drepturilor omului și a statului de drept. Domnul Papadakis, un minut domnule președinte. Decizia de a ridica imunitatea deputaților este încă o mișcare nedemocratică. Obiectivul ultim este de a conferi mai multă putere lui Erdogan. Asta înseamnă că acești deputați nu sunt doar uh, supuși persecuției, ci întreg Parlamentul este neutralizat. Nu putem sta deoparte spunând că toate acestea nu vor reprezenta o problemă în acordul nostru cu Turcia. Leila Zara a petrecut 10 ani în închisoare după ce i-a fost ridicată imunitatea, iar acum uh, este din nou în pericol. E vorba de o încălcare evidentă a drepturilor deputaților, iar tensiunile referitoare la problema curdă în Turcia se vor agrava. Din păcate, aceste atacuri repetate la adresa libertății de expresie și aceste eforturi de a pune un căluș prese și de a limita discu- discuțiile libere arată că Turcia este departe de valorile democratice ale Uniunii Europene avem patru colegi care s au înscris vor primi toți cuvântul. domnul sógor începe. a parlamenti mentelmi jogról általánosságban sokat vitatkozhatnánk az én. parlamentul poate să tot dezbată această chestiune. În țara mea, de fapt, sunt mulți parlamentari care se ascund în spatele imunității pentru a evita răspunderea pentru anumite fapte în ceea ce privește decizia luată în Turcia, vorbim aici nu numai de ce s-a întâmplat, vorbim și despre faptul că, evident, asistăm la o măsură care vizează un partid politic și o minoritate. O minoritate se vede lipsită de drepturile ei. Dacă conducătorii Turciei vor să scoată în afara legii un partid, clar e vorba de o palmă în obrazul statului de drept prin urmare, această acțiune trebuie să aibă consecințe. Prin această decizie, Turcia însăși se îndepărtează de calea care ar putea o duce spre Uniunea Europeană. Trebuie să clarificăm situația și trebuie să spunem răspicat, Turcia trebuie să respecte drepturile minorității curde. Nu poate exista o altă soluție. În ceea ce privește Europa, Europa nu se poate preface că totul e în regulă cu astfel de decizie. Mr. Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Prin uh, ridicarea imunității parlamentare a peste sută de membri ai opoziției, aceștia s-ar putea să fie arestați și să trebuiască să părăsească Parlamentul. S-a deschis o adevărată cale autoritară în urma căreia oamenii pun sub semnul întrebării respectul la adresa statului de drept. Vedem acest lucru în media, în presă, unde Turcia este considerată ca fiind una din țările unde jurnaliștii sunt agresați fizic și sunt amenințați. Sistemul juridic presupune o reanalizare a relațiilor viitoare cu Turcia și o regândire a negocierilor de aderare předsedající vážené kolegyně vážení kolegové turecký parlament Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, Parlamentul turc a adoptat propunerea guvernului de a lipsi un sfert de parlamentari de imunitate. Știm cine e vizat, e vizat partidul kurd, HDP. Întrebare, dorim să avem un regim de circulație fără vize cu o țară nedemocratică? cu o țară care face comerț cu statul islamic și care luptă împotriva curzilor care la rândul lor încearcă să se opună statului islamic. E un joc murdar. Și dacă Uniunea Europeană vrea să joace cu Erdogan, va face rău curzilor și va avantaja statul islamic. Domnule comisar, ați auzit astăzi, e o rușine că de la comisie nu s-a luat nicio poziție, s-a auzit doar tăcere. Sunt curios ce doriți să faceți. Dacă nu luați în serios situația, poporul turc va avea de suferit și datorită dumneavoastră. Domnul Couzo Permui. Domnul Couzo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisarul afirmă că comisia este îngrijorată. Nu știu cât e de îngrijorată. Știu însă că în Ankara nu sunt foarte îngrijorați de îngrijorarea dumneavoastră. Dumneavoastră care ați angajat o deportare masivă a, democrați, a, deputa, a refugiaților, nu veți face nimic împotriva ridicării um, imunității deputaților de stânga din Turcia. Nu faceți nimic împotriva Um, atacurilor la care sunt supuși uh, ziariștii, atacurilor împotriva uh, curzilor. Nu faceți nimic uh, împotriv pentru a combate acea lege antiteroristă. Dumneavoastră priviți în altă parte încheiați acorduri rușinoase cu sultanul Erdogan ba mai mult um, creați obstacole în fața oricărui acord de pace, punând caca pe lista organizațiilor teroriste. Mulțumim, uh, domnule comisar. You have the floor. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Dezbaterea a fost cât se poate de încinsă și uh, văd că aveți o părere comună în ceea ce privește cât este de inacceptabilă această hotărâre de a ridica imunitatea uh, acestor 138 de deputați. Nu există uh, poate sau dar este clar această decizie nu uh, respectă principiile democratice. Uh, am fost uh, ani îndelungați membru ai uh, Comisiei uh, Parlamentare pentru Imunitate și știu despre ce, să vorb- ce vorbesc. Însă, doamnelor și domnilor, dacă vrem sau nu și trebuie să vrem acest lucru, trebuie să luăm la cunoștință faptul că Turcia se află în acel loc geografic în care se află. După Rusia și împreună cu Egipt, Turcia este țara cu cea mai mare populație în vecinătatea noastră, imediată 90 de milioane și, din punct de vedere geografic, se află unde se află. Iată de ce Uniunea Europeană, drept uh, partener răspunzător, uh, trebuie să discutăm cu partener, cu vecinul nostru, acele lucruri care trebuie discutate. În ceea ce privește criza refugiaților și a migrației, ne-am confruntat cu o situație urgentă uh, a trebuit să discutăm mai intens cu Turcia. Există și alte domenii unde e nevoie de o cooperare consolidată cu țara candidată Turcia iată din ce context a apărut planul de acțiune, iar acesta cuprinde mai multe domenii. Un domeniu se referă la problema felului în care sprijinim Turcia în gestionarea crizei migrației și crizei refugiaților. Cred că în ultima perioadă a existat o părere unitară și anume că la ora actuală țara găzdește numeroși refugiați și uh, că are dreptul să primească și de la alte țări din regiune sprijin. Pe de altă parte, prin intermediul acestui plan de acțiune, uh, ne-am luat angajamentul de a accelera negocierile de aderare, să-i imprimăm un nou ritm și prin, în primul rând, liberalizarea regimului de vize întotdeauna a fost obiectivul Turciei. Turcia a dorit să devină membru al Uniunii Europene, nu Europa să devină membru al Turciei. Și vrem să continuăm oferindu-le un regim liberal al vizelor cetățenilor turci. Vor exista însă condiții, iar dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, atunci lucrurile nu continuă și așa stă treaba văd, am aceeași părere tocmai ca și dumneavoastră. Această uh, Turcie, deși uh, spune repetate rânduri că dorește să devină membru al Uniunii Europene, se îndreaptă în cu totul altă direcție. Mi-aș dori uh, ca, începând cu uh, domnul președinte Erdogan, poate cetățeanul cel mai important al acestei țări, să transmită o declarație foarte clară dacă ia lucrurile în serios cu noi sau nu, pentru că în acest fel ne scutește uh, să investim timp prețios. Trebuie însă să respecte condițiile europene, uh, Statul de drept nu este negociabil, nu există o variantă turcească a democrației, nu există decât o părere uh, unitară, uniformă în ceea ce privește regulile de joc democratice. Așa vedem noi lucrurile în Uniunea Europeană. Cred că trebuie să fim ceva uh, mai fermi, Europa, nici eu, nici dumneavoastră nu trebuie să ne temem de președintele Erdogan. Mergem pe calea noastră, avem convingerile noastre, principiile noastre și suntem dornici să avem relații de vecinătate bune, trebuie însă să ne și comportăm în consecință. Fiți siguri, Comisia nu va ceda în nicio clipă Însă, înțelegeți de asemenea că trebuie să discutăm cu un vecin, în cele din urmă, în interesul cetățenilor noștri. Vă mulțumesc! Domnule comisar, cu aceasta dezbaterea noastră este închisă și trecem la următorul punct al ordinei de zi, respectiv declarația Consiliului reforma instrumentelor de apărare comercială.